Państwa, rozpoczynamy kolejny punct. Domnilor și domnilor, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre un raport al Comisiei pentru Parlamentul European și Consiliu privind sistemul de etichetare aplicabil agriculturii și vânzărilor directe. Este vorba despre raportul Comisiei în legătură cu uh, oportunitatea menținerii de calitate facultativă produs al agriculturii insulare. Acest raport al Comisiei a fost uh, alcătuit de către Comisie la solicitarea Parlamentului și în legătură cu etichetarea și marcarea calității unor produse agricole. Deci, vom vorbi întâi despre agricultura și vânzări directe și după aceea despre aspectele legate de produsele agriculturii insulare. În primul subiect, Comisia a cercetat care ar putea să fie cea mai bună abordare a problematicii etichetării aplicabile agriculturii și vânzărilor directe. Iar în cel de-al doilea raport este vorba despre uh, specificări facultative ale calității unor produse ale agriculturii insulare. Comisia ne va prezenta aceste subiecte conform informării mele, domnul Erhard uh, este reprezentantul comisiei care ne va prezenta aceste rapoarte și îi salut pe toți cei care participă la această discuție din partea comisiei. Vă rog, domnule Erhard. Mulțumesc, domnule președinte, Mă voi referi întâi la raportul Comisiei privind uh, o uh, etichetare a aplicabilă agricultorii și vânzării directe și după aceea mă voi referi la raportul Comisiei uh, referitor la producția agriculturii insulare. Regulamentul privind uh, marcarea calității produselor agricole a solicitat din partea Comisiei eh, prezentarea unui raport dacă este nevoie de un nou sistem de etichetare pentru calitatea produselor agricole eh, și pentru vânzările directe, astfel încât producătorii să fie sprijiniți mai bine. În acest raport ar trebui să se țină seama și de criterii, cum ar fi posibilitățile ca uh, emisiile de uh, dioxid de carbon să fie diminuate și de asemenea cantitatea deșeurilor să fie diminuată. Pentru a ne face o imagine mai bună în legătură cu vânzările directe din Uniunea Europeană, Comisia a întreprins numeroase activități, inclusiv consultarea statelor membre. Uh, prin uh, reprezentanți au fost organizate studii și seminarii. Dezvoltarea vânzării directe conform statelor Eurostat este foarte diferită de la un stat membru la altul. În ce privește consumatorii, există studii empirice care demonstrează că există un mare interes pentru achiziționarea de produse agricole pe plan local. ce privește criteriile de mediu, adică impactul vânzării directe și agriculturii locale, Comisia a analizat o serie întreagă de studii existente și a ajuns la concluzia că este nevoie de continuarea cercetării pentru a urmări legătura între lanțul alimentar, um, vânzarea produselor către consumator, diminuarea uh, deșeurilor uh, din agricultură. Concluziile demonstrează că lanțurile alimentare scurte au efecte pozitive asupra mediului înconjurător atunci când se operează local când uh, avem în vedere uh, producția agricolă de sezon, când este practicată uh, o metodologie prietenoasă față de mediul înconjurător și există demersuri pentru reducerea bioxidului de carbon dar uh, nu există studii care să demonstreze la modul general că demersurile în agricultură au un impact pozitiv asupra mediului, ci doar, uh, cum menționam, în prima situație. Comisia s-a consultat cu o serie de experți pentru a formula opțiuni în ce privește elaborarea unui sistem de etichetare. Experții au căzut de acord că un posibil sistem de etichetare ar trebui să fie opțional pentru producător, deci să nu fie obligatoriu, ă, pentru că ă, trebuie evitate proceduri îndelungate de certificare, ele ă, implică și costuri și o pierdere de timp pe de altă parte, trebuie să existe un proces de selecție în ce privește uh, produsele care ar urma să se supună acestui sistem de etichetare. Deci, experții au fost de acord că un sistem de uh, marcare este util doar atunci când este legat de alte măsuri um, care să-i sprijine pe fermieri în ce privește soluțiile alternative la care recurg. De asemenea, demersuri există deja în mediul rural. Este vorba despre uh, investiții, dezvoltări ale afacerilor uh, în, uh, cu produse agricole. Comisia, pe lângă un sistem autonom propriu de uh, marcare, de etichetare analizat și cu experții în ce măsură o specificare calitativă ar putea să constituie o soluție. Acest sistem de specificare uh, facultativă a calității uh, poate să fie introdusă, inclusiv în ce privește, de pildă, produs agricol dintr-o uh, zonă montană. În propunerile pe care le-a făcut Comisia, utilizarea unor uh, specificări facultative uh, de calitate permit agricultorilor să precizeze în ce măsură produsul respectiv uh, a fost îmbunătățit. Concluzia la care a ajuns Comisia în raportul său este că există un interes pentru produse naturale care să fie achiziționate uh, din fermele agricole în baza unui lanț uh, alimentar cât mai scurt. Dar există mari diferențe între statele membre în ce privește dezvoltarea acestor vânzări directe. Dezvoltarea unor lanțuri alimentare scurte Eh, este legat de multe alte condiții eh, în ce privește sistemul de etichetare. Pe plan comunitar și pe plan național există o serie întreagă de instrumente care nu sunt aplicate într-o manieră coerentă. Un nou sistem de etichetare ar trebui să fie pentru producători cât mai simplu, care să nu eh, semne costuri pentru uh, producător și care în același timp să fie o garanție pentru consumator. Comisia, uh, în încheierea raportului său, uh, formulează o serie întreagă de întrebări care ar trebui să fie supuse discuției în Parlamentul European, dar și la nivelul Consiliului, pentru a facilita după aceea concluzii definitive. Prima întrebare este dacă diversele instrumente care există în clipa de față deja pe plan comunitar pot pentru stimularea agriculturii și vânzării directe sunt sau nu adecvate. Cea de-a doua întrebare după ce o serie întreagă de grupuri de interes au identificat uh, uh, regulamentele existente pe plan uh, comunitar în ce privește condițiile de igienă sau uh, uh, în alte domenii care ar putea la un moment dat să uh, creeze mai degrabă uh, piedici în dezvoltarea agriculturii, uh, nu ar trebui să fie înlocuite. Întrebarea este dacă Parlamentul European și Consiliul împărtășesc poziția Comisiei sau dacă pe plan comunitar nu ar trebui să existe niște reguli unitare în ce privește uh, vânzările directe ale produselor agricole. O altă întrebare. După ce uh, au uh, funcționat deja uh, reglementări în ce privește uh, specificările pe etichetă ale unor produse agricole, se impune sau nu ca și pe plan comunitar să uh, apară asemenea obligații dacă o etichetare ă, ar trebui să conțină și un logo, un simbol, o imagine, da sau nu? Și ultima întrebare, cum se poate crea o reglementare pe plan comunitar care să nu creeze pentru fermieri niște poveri suplimentare și care în același timp să confere suficiente garanții consumatorilor? Acestea sunt uh, întrebările și acesta este și scurta prezentare a raportului în legătură cu agricultura locală și vânzările directe ale produselor agricole. Iar în ce privește raportul în legătură cu uh, produsele agricole în zonele insulare, aș vrea să vă spun următoarele. Și aici eh, a existat o solicitare din partea Parlamentului European adresat Comisiei dacă este nevoie de introducerea unui noi concept produs al agriculturii insulare, da sau nu. Trebuie să ținem seama de faptul că eh, solicitarea era să verificăm dacă este nevoie de introducerea unei uh, specificări facultative de calitate. Pe de altă parte, Comisia trebuia să analizeze cu atenție în ce măsură ar fi interesant pentru uh, produsele destinate consumului uman să uh, conțină specificația că materia primă provine din regiunile insulare sau să fie și specificat că și prelucrarea, procesarea respectivei materii prime a avut loc într-o regiune insulară. Comisia de la bun început a constatat că definirea a ceea ce numim noi o insulă este diferită în funcție de scopul definiției. Deci chiar și pe plan comunitar există abordări foarte diferite în vis-a-vis -vis de uh, insulă și ca atare raportul nu a reușit să ajungă la o decizie definitivă. Raportul uh, specifică faptul că peisajul uh, agricol insular din Uniunea Europeană se confruntă cu o serie întreagă de probleme. Din produsele analizate de comisie se constată că fermele agricole de pe insulele din Uniunea Europeană sunt specializate în uh, mod deosebit pe horticultură, de asemenea, peisajul insular are anumite trăsături comune care Uh, se referă însă în principal la problemele structurale și mai puțin uh, țin de uh, trăsăturile specifice ale produselor agricole. Comisia nu a reușit să determine niște um, calități specifice produselor agricole ale regiunilor insulare. De asemenea, raportul se referă la faptul că există o serie întreagă de produse care uh, sunt uh, vândute cu specificația că uh, există o proveniență insulară, dar de obicei se folosește numele respectivului uh, arhipelag și, uh, sau al insulei fără să existe și o specificare legată de trăsătura respectivului produs agricol. În ce privește valoarea adăugată a unei uh, denumiri specifice pe plan comunitar pentru un produs insular, opiniile sunt foarte diferite. În ce ar putea consta de fapt această valoare adăugată? în uh, vânzarea produselor, majoritatea producătorilor insulari insistă asupra trimiterii uh, la insula concretă de unde provine respectivul produs, nu există uh, alte trăsături care să se refere la faptul că este un produs insular indiferent unde se află respectiva insulă din punct de vedere geografic. Că este vorba despre o insulă din Finlanda sau din Danemarca. De obicei uh, este numită doar, uh, este uh, specificat pe etichetă numele respectivei insule. Pe de altă parte, Comisia a constatat că anumite insule sunt într-o competiție între ele și ca atare faptul că denumirea insulei apare pe eticheta produsului ajută respectivul uh, producător, respectiva insulă să se impună pe piață. În ce privește argumentele pro și contra introducerii unei indicații facultative de calitate produs insular, raportul menționează următoarele argumente. Un argument în favoarea unei asemenea indicații de calitate este că uh, această indicație nu presupune uh, complicații birocratice sau de control, de monitorizare și că mai ales pentru micii producători de pe micile insule poate să fie de interes pentru că uh, ei altfel nu au posibilitatea de a-și promova produsul uh, pe piețele regionale sau să se folosească de denumirile de origine controlată. Împotriva unei asemenea introduceri a unei noi cantități calitative facultative uh, care să precizeze că este un produs agricol insular, este că anumiți producători ar putea să fie dezavantajați pentru că ei folosesc deja anumite reglementări privind calitatea, pentru că se poate dilua o inițiativă deja existentă atunci când se folosește denumirea de origine controlată. Pe de altă parte, din punct de vedere al Comisiei, este important și faptul că în clipa de față nu există o denumire generică pentru produsele insulare, pentru că denumirea insulă nu este suficient de penetrantă în ce privește calitatea produsului. Apoi, majoritatea produselor agricole insulare nici măcar nu sunt exportate, ci sunt vândute local Poate că tocmai de aceea reglementarea, dacă este dorită, ar trebui să fie uh, decisă doar la nivelul statelor membre. Și în ultimă instanță, paleta produselor care eventual ar fi eligibile pentru asemenea indicație facultativă de calitate Uh, depinde de uh, materiile prime, de pe insulă, de procesarea respectivelor uh, produse. Și ca atare există puternice limitări. Iar problemele structurale ale insulelor cred că ar trebui să fie rezolvate mai ușor cu instrumentele structurale existente deja decât printr-o asemenea propunere de etichetare. Deci acestea ar fi, în esență, rezultatele activității Comisiei în legătură cu acest raport privind produsele agriculturii insulare. Și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult vă reamintesc că ni s-au alăturat ni s-a alăturat un grup de vizitatori, tineri reprezentanți ai fermierilor sau viitori fermieri. Bun venit! Nu am fost uh, informat din ce țări provin acești vizitatori, așa încât nu vă pot împărtăși această informații. Trecem acum la dezbatere la dezbaterea celor spuse de către comisie. Primul care intervine, îmi cer scuze, da, mi se spune că vizitatorii sunt din Italia. Îmi pare foarte rău că domnul De Castro nu a putut să vă ureze bun venit chiar el. Domnul Andriu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului comisiei în prezentarea raportului său, cu toate că nu am înțeles foarte bine care este procedura exactă. Sunt aici la Parlament destul de, de destul de mult timp, însă în raportul respectiv nu am reușit să-mi dau seama exact care va fi, cum vor decurge lucrurile. Abia acum câteva săptămâni am redactat uh, un raport de inițiativă în ceea ce privește marca teritorială. Și este vorba, de fapt, de etichetarea în funcție de teritoriu. Dacă raportul de inițiativă care a permis Comisiei să reacționeze atât de rapid uh, uh, în ceea ce privește domeniul teritorial, mă bucur de acest lucru, mai ales că Comisia și-a exprimat o serie de rezerve la prima discuție a raportului. Este vorba aici despre economiile circulare, abordarea transversalității activității agricole și a abordării sistemice, și anume cum să se poate dinamiza actorii pe un teritoriu pentru a se asigura producție de proximitate pentru consumatorii europeni la nivel rural. Și vă spun că sunt pe deplin la dispoziția Comisiei pentru a continua să lucrăm pe acest dosar, pentru că în săptămânile și lunile importante mi se pare următoare, mi se pare foarte important să pregătim această reformă ținând cont de noul component teritorial, ținând cont de concentrațiile de populație Însă este un subiect pe care îl vom discuta în lunile și săptămânile uh, următoare. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Iar. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, doresc să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea raportului. Există anumite ezitări pe care le-am înțeles și Comisia și-a pus întrebări, a avut uh, audieri cu experții. Um, aș spune că vânzările directe sunt uh, un lucru foarte simplu, dar foarte greu de realizat, pentru că trebuie aplicate mecanisme care sunt foarte sensibile, trebuie să ne bazăm pe subsidiaritate, nu putem reglementa lucrurile centrale de la Bruxelles în acest domeniu. Cunosc lucrurile din uh, Germania, uh, ceea ce la început uh, părea a fi o soluție fericită, prevederile de igienă, de pildă pentru abatoare, uh, au îngreunat foarte mult activitatea. Sigur că noi ne dorim ca produsele agricole să uh, poată fi manevrate în condiții de igienă, dar uh, era vorba și despre mm, abatoare pentru animale de mici dimensiuni, uh, pentru iepuri de pildă. Iar toate prevederile de igiene au creat pentru aceste mici întreprinderi uh, dificultăți extraordinare. Deci, trebuie să ne gândim că elementele de vânzare directă nu trebuie să fie până la urmă atât de complicate încât până la urmă micile întreprinderi să-și închidă porțile, cum s-a întâmplat în situația la care mă gândesc iar cel care își crește animalele în uh, propria ogradă pentru ca după aceea să le taie pentru consumul familiei, uh, nu trebuie să întâmpine dificultăți uh, pentru că, în definitiv, poți și să dispui de un spațiu în propriul garaj în care să tai o găină. Dar de fapt, instrumentele pe care le elaborăm noi trebuie să fie adecvate, să nu complice lucrurile foarte mult. Deci, pentru mine este foarte important, uh, știind perspectiva consumatorului în ce privește vânzările directe, consumatorul sigur că trebuie să aibă garanția că produsul este din uh, imediată apropiere, din regiunea Uh, sa și trebuie să existe și garanția că ceea ce scrie pe etichetă chiar este și în pachet. Uh, e clar că uh, dacă îți cumperi cârnați, trebuie să știi dacă sunt din carne de vită, din amestec, vită cu porc, în fine. Deci din acest punct de vedere trebuie să existe precizările de etichetare. Eu sunt recunoscător că avem astăzi o discuție pe tema aceasta și probabil că în următoarea legislatură, vom putea să venim în întâmpinarea consumatorului, pentru că și consumatorul își dorește zara directă și să nu uh, supra licităm în ce privește regulile pe care le stabilim pentru vânzarea directă. Pe de altă parte, sigur că trebuie să creăm consumatorului garanția că ceea ce uh, producătorul îi uh, propune pe etichetă chiar este și în pachet. Jestem ubojem w garażu to pan przesadził. Într-adevăr, facem loc în garaj acum pentru să faci loc în garaj pentru animale este puțin cam extrem. Avem uh, jurnaliști din Belgia care se ocupă cu agricultura. Trecem la lista vorbitorilor. Ultimul pe listă este, următorul pe listă este domnul Tarabella. Aveți cuvântul, vreau să luați cuvântul pentru a interveni un italian. Vă mulțumesc. Ca urmare la ceea ce a spus domnul Andreu și domnul Iar, ca urmare a intervenției comisiei, acest raport merge într-un sens, sens pe care îl împărtășim și anume că se favorizează transformarea fermei. Cei care își doresc să facă acest lucru trebuie să fie încurajați, nu este un lucru ușor. Bineînțeles că nu trebuie să introducem reguli care să fie neadaptate micilor productori, producători, în special în ceea ce privește securitatea alimentară. Sunt mii de reguli în ceea ce privește instrumentele însă și ceea ce se va face cu acest raport, pentru că examinăm rapoarte de inițiativă, cum au făcut-o colegii, cum ar fi domnul Andriu. Este un raport interesant, care are câteva pagini, însă care va fi viitorul său. Alegerile vor fi în 25 mai, poate vom avea un nou comisar pe, pentru agricultură Însă, care este urmarea pe care o va primi acest raport, știind că anul 2014 este unul special. De asemenea, aș dori să știu care sunt intențiile Comisiei cu privire la etichetare. Să nu existe etichete care să inducă în eroarea consumatorului, pentru a mă explica când se vorbește despre producție și originea de producție a păsărilor, de exemplu. Se vorbește de origine și nu de proveniență. Originea este locul ultimei transformări. Nu este vorba de producție teritorială, pentru că dacă o pasăre vine de pe ot, alt continent, însă se adaugă sare, piper și alte condimente într-un laborator local, atunci se consideră că produsul este local. Uh, un exemplu despre care s-a uh, vorbit în Italia nu este vorba de un producător local, ci de o mare între, întreprindere. Carapelli vrea să se delocalizeze în uh, Spania și se va denumi Carapelitos, poate. Nu trebuie ca producția teritorială, producția micilor producători, să fie denaturată printr-o etichetare care să nu fie conformă așteptărilor consumatorului. Consumatorul trebuie să fie sigur că, sigur că găina a fost crescută de către producător în anumite condiții și așa mai departe. Este vorba de încredere și știm că regiunile au optat pentru producție de calitate înaltă, cu valoare adăugată uh, mare, ceea ce reprezintă o posibilă sursă de venituri fundamentale pentru producători și astfel se susține producția locală. Și vreau să spun și din perspectiva uh, protecției consumatorului că uh, consumatorul trebuie să știe că etichetarea reflectă realitatea. De aceea uh, vreau să știu ce are de gând Comisia în ceea ce privește etichetarea care face referire la origine, care nu este de fapt origine reală. Cred că soluția este să nu existe producă, poveri administrative excesive pentru fermier. Urmează domnul Wojciechowski. Prima problemă, cum a fost ridicată de către domnul Iar, este uh, extrem de pertinentă. Este vorba de abatoarele locale care au fost eliminate de pe piață de legislația europeană. Se vede acest lucru în Polonia, în anumite regiuni trebuie să conduci sute de kilometri pentru a ajunge la cel mai apropiat abator. Am discutat acest lucru un an în urmă când am vorbit despre un raport legat de transportul animalelor și Parlamentul European a optat în favoarea reducerii timpului de transport la 8 ore. Însă, acest lucru necesită o rețea de abatoare, pentru că Dacă se călătorește prea mult timp cu animalele, acest lucru duce la proteste din partea uh, celor care militează pentru drepturile animalelor și este nociv pentru animale și așa mai departe. Poate ar trebui să introducem uh, schimbări, nu neapărat că Mm, uciderea animalelor să aibă loc într-un garaj, dar uh, abatoarele să fie în vecinătatea producătorilor. Este o problemă serioasă care trebuie să fie rezolvată. Acum, a doua problemă. Birocrația și formalitățile provin uh, vor ajunge, se va ajunge la situația că nu va mai exista o problemă cu etichetarea pentru că nu va mai fi nimic de etichetat. Datorită schimbărilor introduse pe ascuns, care nu au fost discutate în Parlamentul European, ci bazate pe acte delegate, s-au schimbat uh, standardele pentru afumarea uh, cărnurilor și aceste standarde nu pot fi atinse în micile unități de producție. Avem în jur de 15.000 de um, facilități de uh, afumare și de pregătire a cărnurilor și aceste ateliere vor trebui să se închidă pur și simplu la intrarea în vigoare a acestor măsuri. Mie mi se pare că legislația europeană a fost redactată la sub presiunile marilor producători agricoli care nici măcar nu afumează carnea, ci o uh, Um, condimentează pentru a avea un gust asemănător cărnii afumate. Sper că voi uh, auzi și un răspuns din partea Comisiei în acest sens. Am uh, încheiat lista de vorbitori. După ultima reuniune cu fermierii, vreau să vă împărtășesc un lucru, o problemă acută pentru fermieri este posibilitatea sacrificării animalelor în vecinătate, în apropiere, pentru că dacă nu se întâmplă acest lucru, vânzarea produselor la nivel local este dificilă. Unii chiar glumeau că dacă vânezi, poți să uh, Eh, poți să omor, ai dreptul să omori un animal, însă ei nu pot să sacrifice animalele de la fermă atunci când au condiții mai bune pentru mm, sacrificarea acestor animale decât vânătorul care vânează un animal în pădure. Poate că ar trebui să angajăm vânători pentru a împușca aceste animale uh, Poate că este o glumă, dar problema este foarte serioasă în ceea ce privește problemele la nivel local care țin de cerere și ofertă. Pe piața locală, ă, fermierii sunt oricum cunoscuți și fără etichetare. Sunt ă, cunoscuți personal localnicilor. Însă este nevoie, bineînțeles, de o etichetare și marcaj și un marcaj, însă sper că acest lucru să nu fie, uh, să nu ducă la uh, povere administrative excesive. Dau din nou cuvântul comisiei pentru că s-au pus din, s-au adresat comi, întrebări comisiei. Domnule Erhard, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Primele întrebări. Ce pași dorește să întreprindă Comisia de acum încolo? Noi după cum s-a și spus, ne aflăm puțin înainte de finalizarea unei perioade legislative. Comisia a elaborat concluziile pe marginea acestor două rapoarte. Pentru ca subiectul să fie analizat atât de amănunțit cât s-a putut în perioada scurtă de care am dispus, atât în ce privește vânzările directe cât și produsele agricole insulare. Comisia este interesată de răspunsurile pe care le putem găsi în legătură cu cele două domenii, mai ales în legătură cu modul în care flexibilitatea în instrumentele Uniunii Europene, de pildă în domeniul igienic, ar trebui să fie modificate, da sau nu pentru că uh, am avut uh, experiențe interesante la nivelul Comisiei să vedem cum, pe de o parte, în domeniul igienei uh, au fost create posibilități de mai mare flexibilitate pe plan comunitar, anumite state au valorificat aceste posibilități, altele nu, și cum în acest context uh, se practică și vânzările directe uh, în diferitele state membre. În unele foarte bine, în altele mai puțin bine. În acest punct de vedere, uh, Întrebarea este dacă reglementările care există în domeniul igienei în ce privește um, utilizarea flexibilă ar trebui să fie aplicată și în legătură cu vânzările directe. Apoi, în legătură cu ceea ce am putut constata în pregătirea acestor două rapoarte, am colaborat cu un grup de experți uh, și am discutat în detaliu modul în care un produs agricol care este destinat vânzării directe ar trebui să fie descris, definit, pentru ca ă, consumatorul să aibă încredere că este într-adevăr vorba despre un produs care vine direct ă, din ă, gospodăria fermierului. Deci, această idee provine din ferma cutare. Și din acest punct de vedere, când este vorba de pildă despre carne, este clar că e nevoie de încredere că acele animale au fost crescute în uh, ferma X și uh, că și sacrificarea animalelor s-a produs undeva în imediata apropiere a fermei, că această carne poate fi prezentată de către fermierul uh, XY ca fiind din propria uh, lui crescătorie de animale. Un alt domeniu pe care l-am analizat este următorul. Când a fost creat, rezervat un anume concept, ca de pildă conceptul produs dintr-o uh, regiune muntoasă, care ar trebui să fie până la urmă um, termenul cel mai adecvat și nu am găsit până acum o soluție pe care să o considerăm a fi foarte fericită, pentru că există în statele membre, în unele dintre ele, sisteme care funcționează foarte bine în ce privește precizarea produs din ferma agricolă, tot așa uh, ar trebui să funcționeze și uh, produsele din zonele montane. Iar în ce privește termenul fermier din franceză, ar trebui să existe uh, până la urmă utilizare pe plan comunitar și ar ar trebui găsită și o soluție pentru alte tipuri de produse care urmează să fie identificate printr-un anume termen. Dar ar fi, cei drept, o provocare pentru că acel concept pe care l-am găsit și care ar trebui să fie folosit pe plan comunitar ar trebui să uh, fie inteligibil de, pentru consumator și să nu intre până la urmă în coliziune cu alte reglementări care există deja pe plan regional sau pe plan național. Deci, din perspectiva Comisiei, am fi foarte interesați să primim opiniile dumneavoastră în legătură cu diversele întrebări care figurează în studiul nostru. Începând de astăzi, Comisia Europeană ă, deocamdată nu a stabilit o foaie de parcurs în ce privește ă, o reglementare ă, comunitară pentru produsele destinate vânzărilor directe, respectiv pentru produsele agricole ale unor insule dar noi vom studia reacțiile pe care le primim în legătură cu cele două rapoarte. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Deci, înțeleg că aveți anumite observații și că veți propune anumite studii. Înțeleg așadar că vom reveni la acest subiect în viitor. Nu mai sunt, dacă nu mai sunt alte întrebări sau observații, încheiem acest punct. Și încheiem această parte a sesiunii noastre. La ora 17.30 vom începe reuniunea coordonatorilor, doar atunci, pentru că atunci vin anumiți participanți. Încheiem acum sesiunea și ne bucurăm să fie avut atât de mulți eh, invitați astăzi. Reluăm sesiunea la 9 dimineața și pentru coordonatori la ora 15.30. Sesiunea comisiei s-a încheiat pentru ziua de astăzi.